Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu nehmen. Dragi colegi, am să vă rog să luați loc. Bună ziua, David. Am trimis uh, pe cale electronică ordinea de zi completată între 17.30 și 18. 30 vom, avem un schimb comun de opinii um, referitor la Kosovo uh, și la EULEX Kosovo. Vom discuta cu directorul CPCC, Kenneth Dean, și cu Fernando Gentilini, directorul Serviciului European de Acțiune Externă pentru Europa de Vest și Balcani. Sper că sunteți de acord cu această modificare a ordinii de zi. Cred că este în conformitate cu obligația Parlamentului de a uh, de control uh, de a discuta acest subiect. Văd că nu există obiecții la anunțurile președintelui. Câteva observații. Îl avem pe domnul Plenkovici în această săptămână. Bun, la 16.30 vom duce o discuție pe lângă alegeri pe lângă observarea alegerilor și despre alegerile ilegale ce au avut loc uh, ieri în uh, Donetsk. Și poate domnul Plenković ne poate spune câte ceva despre asta. Adoptarea procesului verbal. Există obiecții față de, aceste, față de acest proces verbal? Nu este cazul, deci sunt adoptate. Este adoptat Trecem la Caucazul de Sud și criza din Georgia. Domnul Herbert Zalber, reprezentantul special al Uniunii Europene, în această zonă este, ne stă la dispoziție astăzi. În curând va trebui să efectuăm și ratificarea și se, pre, se uh, pregătește raportul aferent în acest uh, sens. Îl salut și pe raportorul nostru pe acest subiect în această sală. Nu voi face vreo introducere, ci voi da cuvântul direct domnului Zalbăr. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Este o plăcere și un privilegiu pentru mine să am oportunitatea de a vă face un briefing referitor la situația din Caucazul de Sud și referitoare la eforturile mele uh, de a implementa mandatul ce mi-a fost uh, acordat ca um, reprezentant special în această zonă ce am făcut până acum în uh, primele luni ale mandatului meu. Am uh, prezidat două runde din discuțiile internaționale de la Geneva referitoare la Georgia. Am călătorit mult în regiune, deci am avut posibilitatea să mă familiarizez cu actorii din regiune, cu prezența noastră acolo și mai ales cu actorii din entitățile separatiste de facto cu, la care am acces, uh, eu și cu biroul meu, și există un contrast în acest sens cu alți actori internaționali care uh, se confruntă cu anumite limitări. Mandatul meu are un caracter uh, uh, regional, cazul de Sud, dar acest lucru este esențial pentru accesul la aceste uh, entități nerecunoscute. În munca mea încerc să cooperez cât se poate de strâns cu ceilalți, cu ceilalți membri din partea Uniunii Europene la fața locului, delegația Uniunii Europene din uh, Tbilisi, din Baku, de la Yerevan, dar uh, și UMM în Georgia. Mandatul are trei componente. În primul rând, uh, Uh, prezidarea discuțiilor internaționale de la Geneva împreună cu Națiunile Unite și cu OSCE, unde am un fel de rol de primus inter pares. Al doilea element se referă la, uh, la soluționarea conflictelor într-un mod mai larg în Georgia și încercarea de a implementa politica UE State Unite de nerecunoaștere a acestor entități și, în al treilea rând, este vorba de situația din Nagorno-Karabakh. Înainte să mă refer la aceste trei uh, subiecte, o, o observație de ordin general. După cum vă puteți închipui, situația din și din exteriorul Ucrainei are un foarte mare impact asupra ceea ce facem. Influen, influențează mentalitatea interlocutorilor noștri din întreaga regiune. Fie că este vorba de Azerbaijan, unde guvernul devine mult mai um, hotărât referitor la um, poziția Uniunii Europene la integritatea teritorială și în lumina crizei uh, ucrain, ucraniene, apoi Georgia, în care vede uh, criza din Ucraina ca o confirmare a ceea ce s-a întâmplat în Georgia în 2008, vă amintiți de război, când uh, teri uh, integralitatea teritorială a Georgiei a fost afectată puternic. Deci această criză este umbrește tot ce facem în această regiune în acest moment și trebuie să nu uităm acest lucru în niciun moment. Câteva elemente referitoare la uh, sarcina mea principală, discuțiile internaționale de la Geneva, ce au avut loc în continuu din 2008 de la conflict. Eu am, m-am implicat în acest uh, lucru în, uh, la 29-a rundă din iunie în acest an. Între timp am mai avut o rundă în octombrie și urmează să avem a 30-a rundă de discuții în, um, în decembrie. Vă amintiți poate că la începutul acestor discuții internaționale exista existau așteptări ca ele să se finalizeze într-un an sau doi și să se rezolve toate subiectele discutate. Dar iată că nu s-a întâmplat acest lucru. Uh, ne îndreptăm înspre runda cu numărul 30. Din acest lucru puteți vedea că posibilitatea de a discuta și de a soluționa în mod serios lucrurile, acolo sunt, este foarte dificilă, este foarte greu uh, să obții orice fel de concese din partea oricărei părți, pentru că tot ce este discutat acolo este imediat politizat foarte puternic. Geneva nu se ocupă de chestiuni de statut, dar fiecare parte vede fiecare pas pe care îl face prin perspectiva modul uh, modului în care această mișcare ar urma să aibă un impact asupra statutului. Deci acest lucru îngreunează foarte puternic lucrurile în practică și de fiecare dată când discutăm orice element de pe ordinea de zi, toată lumea se gândește numai la statut. Asta ne face să ne confruntăm cu dificultatea faptului că discuțiile de la Geneva sunt foarte fragile. De-a lungul istoriei acestor discuții, de mai multe ori se dorea discutarea unor elemente în mod concret, dar delegațiile amenințau uh, să părăsească discuțiile dacă anumite elemente speciale nu erau respectate. Acest lucru s-a întâmplat și în iunie. Uh, ne-am certat asupra unui unei uh, punct, ne-am certat pe baza unui punct de pe ordinea de zi. O parte nu au vrut să discute, abhazii printre ei nu au dorit să discute, georgenii au insistat, Uh, și până la urmă Abhazii și cei din Osetia au, au, au părăsit negocierile și nu am putut să avem o rundă de discuții rezonabilă. În octombrie lucrurile au fost uh, au, au decurs mai bine, am putut discuta totul, ba chiar am văzut uh, între deschiderea unor posibilități ca aceste discuții de la Geneva să ne ducă undeva, să ne aducă rezultate. Dar pentru asta avem nevoie de discuții mai multe, îndelungate și fructoase și sper că le îndreptăm înspre ele. Din ceea ce am spus deja, cred că puteți să vă dați seama deja, Geneva nu este, sau discuțiile de la Geneva nu sunt un loc în care se găsesc soluții pentru conflict, cel puțin nu până acum. Este mai degrabă un instrument de prevenire a viitoare, unor viitoare conflicte. Dar și asta este în sine ceva. Ar trebui să nu uităm că situația la fața locului, situația politică la fața locului este foarte tensionată. Și, drept urmare, este bine să avem acest for și când uh, le spun participanților, me, participanților Uh, care sunt impresiile mele și îi întreb de ce amenințați acest uh, for când aveți nevoie de el, atunci de fiecare dată răspunsul este da, vrem totuși să avem acest for de discuție, uh, considerăm că există suficiente conținuturi care pot fi discutate și dorim să ajungem și la concluzie în acest for. Dar apoi mai există și situațiile în care nu reușim să facem niciun fel de progres. Până la urmă însă, Sper că vom putea duce câteva runde de discuții care să fie constructive și care să ne permită unele progrese. Câteva observații referitoare la eforturile mai largi de soluționare a conflict, conflictului în Georgia. Aici încerc să um, fac eforturi în linie cu obiectivele formulate de Uniunea Europeană. Pe de o parte, nerecunoaștere a entităților separatiste, dar pe de altă parte contact și implicare cu acestea. Biroul meu, în mod uh, regulat, are contacte, mai ales cu partea abhază. Există multe proiecte de dialog, de cooperare, pentru a ne asigura că Uniunea Europeană este prezentă în Abhazia, și într-o măsură mai redusă și în Osetia de Sud. Acolo este mai dificil pentru că această parte nu este atât de constructivă precum partea abhază, dar încercăm. În același timp, încercăm să explicăm uh, guvernului georgian că aceste contacte până la urmă sunt interesul lor, pentru că Georgia vrea să se asigure că aceste entități separatiste se întorc la Georgia. Și singurul mod de a face acest lucru este să încercăm să schimbăm mentalitatea și modul de gândire a oamenilor din Abhazia și din Oseția de Sud. Nu să închidem ușa complet, să tăiem uh, legăturile, ci să avem un dialog cu ei, să înțelegem um, poziția lor. Încercăm să ne asigurăm că acest dialog este menținut și sperăm că îl vom putea chiar dezvolta. Asta în practică înseamnă că încercăm să fim activi și în domeniul măsurilor de creere a încrederii. Încercăm să ne asigurăm că oamenii se cunosc în continuare, că au proiecte comune la care pot lucra. De asemenea, încercăm să monitorizăm situația generală din Georgia care ar putea uh, să creeze conflict în viitor, mai ales uh, situația minorităților, uh, în special armenienii care locuiesc în partea de sud a Georgiei. Deci aici avem contacte în mod regulat cu autoritățile georgiene. Câteva cuvinte despre Nagorno-Karabakh. De la bun început am încercat să stabilesc o relație bună cu liderii de la, de la Erevan și de la uh, Baku, dar și cu copreședinții grupului de la Minsk. Poziția Uniunii Europene este uh, aceeași. Sprijinim eforturile grupului de la Minsk pentru a găsi o soluție. Salutăm uh, diplomația la nivel de summit, care a fost reluată cu summitul de la Sochi în august, cu summitul din septembrie, și cu cel de săptămâna trecută la Paris la invitația președintelui francez. Noi, ca Uniune Europeană, încercăm deja din această etapă să propunem măsuri de crearea încrederii, de um, contacte între comunitățile diferite pentru a uh, crea o mai bună înțelegere pentru momentul în care ar putea exista o soluție și când se va putea lucra la programe mai concrete. Uh, nu vă voi ascunde faptul că a încerca să creezi încredere în această parte a Caucazului de Sud este foarte dificil, pentru că, dintr-un motiv sau altul, uh, Ambele părți resping astfel de măsuri, tensiunile politice sunt foarte ridicate. Ați văzut probabil în august că aceste tensiuni politice au dus la multe victime, um, mai mult de 50 de victime, uh, mai mulți decât în tot anul 2013. Deci, uh, Nagorno-Karabakh nu este un conflict înghețat, este unul chiar foarte fierbinte și are potențialul de a, uh, de a escalada în orice moment. Încercăm așadar să înțelegem situația cât mai bine, încercăm să înțelegem situația și a celor care sunt uh, uh, deplasați, care au fost obligați să se deplaseze din zona de conflict, unii și de 25 de ani. Am vizitat la Baku um, Um, zone din acestea unde trăiesc acești refugiați, am văzut ce face guvernul pentru ei. În același timp am putut vedea că unii dintre ei în continuare trăiesc în condiții care sunt greu de descris. Așadar, în uh, ceea ce privește acest uh, conflict, nu este exclusă o soluție. Am avut contacte cu cei de la grupul de la Minsk, uh, mai ales colegul american este optimist, crede că lucrurile merg în direcția cea bună, dar până la urmă nu ne facem iluzii. Până la urmă, poziția Moscovei și a uh, guvernului rus va fi crucială uh, pentru găsirea sau nu a unei soluții liderilor din Baku er- și Erevan le-am spus că aș vrea să am acces la Nagorno-Karabakh în persoană. Uh, aș dori să călătoresc la fața locului personal, să văd cu ochii mei care este situația și care sunt aspirațiile oamenilor din Nagorno-Karabakh. Până acum acest lucru s-a dovedit dificil, mai ales uh, că partea azeră nu dorește reprezentanți uh, Uh, nu dorește ca reprezentanții organizațiilor internaționale să călătorească la Nagorno-Karabakh. Însă am spus președintelui și ministrului de externe că nu voi renunța la această cerere. Închei uh, cu aceasta intervenția mea, aștept cu nerăbdare întrebările și observațiile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Stetina. Or, Mr. Chair, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Zalpar, felicitări pentru numirea dumneavoastră, pentru această sarcină importantă. Mă bucur foarte mult că vă puteți eh, asuma acest rol foarte important în Caucazul de, sus, de Sud. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. În primul rând, crearea frontierelor. În Osetia de Sud am văzut acest nou zid al Berlin, din eh, zidul Berlinului. O să vă întreb dacă UE a făcut suficient pentru a pune capăt acestui proces. În al doilea rând, Rusia este un factor care trebuie luat în seamă în eh, Caucazul de Sud eh, cu rol puțin stabilizator, după părerea noastră prin acțiuni de ocupare a Georgiei, prin faptul că a forțat Armenia să nu semneze acordul de asociere Nagorno-Karabakh și așa mai departe. Întrebarea este ce, care vor fi ac- acțiunile și atitudinea Parlamentului European față de Rusia. Care va fi mesajul pe care îl transmitem Rusiei? Vă mulțumesc. Mr. Mamikins is rapporteur. Paldies, godātais priekšsēdētāji. Domnul raportor, domnul Mamikisis. Mulțumesc, stimate uh, reprezentant. Dați-mi voie să exprim și eu uh, mulțumire pentru această sarcină de locușoară pe care v-ați asumat-o. Nu putem să trecem cu vederea activitatea pe care o derelați dumneavoastră în această regiune unde lucrurile sunt grele și vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat mie ca raportor al Parlamentului European în momentul în care m-am ocupat de acest raport privind Georgia. Mi-ați fost de mare ajutor când m-am deplasat în Georgia. Am câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește teritoriile terțe ocupate, Abhazia și Oseția de Sud. Credeți că se pot returna acești că se pot întoarce acești oameni în spațiul constituțional al Georgiei? Integritatea teritorială a Georgiei nu este o chestiune contestată în Parlamentul European. Iar în al doilea rând, ce credeți că se va întâmpla în ceea ce privește acordul pe care dorește să-l încheie Rusia cu teritoriile separatiste, cu Osetia de Sud și Abhazia? Cu... Care sunt riscurile, după părerea dumneavoastră? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tanak. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, domnule Zalper, din partea ECR-ului. Grupul meu este foarte interesat are un interes foarte mare în această regiune. Am o întrebare privind Armenia și vreau să vă urez succes în ceea ce privește eforturile dumneavoastră de a vizita Nagorno-Karabakh, dar Azerbaijanul declară că orice oficialități ale Uniunii Europene sunt persoana non grata în momentul în care pătrund pe teritoriul, acest teritoriu. Care este situația în ceea ce privește aderarea Armeniei la Uniunea Eurasiatică și ce înseamnă acest lucru? Ce putem face noi mai mult în Uniunea Europeană pentru a menține angajamentul uh, Armeniei ca prieten, chiar dacă, chiar dacă este trasă cu forță de, pe orbita economică a Rusiei și cum intră Nagorno-Karabakh în această Uniune Eurasiatică? Deja Kazakhstanul și-a exprimat uh, obiect în ceea ce privește Uh, conferința islamică și Azerbaijanul este foarte mm, implicat aici. Iar unele proiecte europene în Nagorno-Karabakh uh, sau ce se întâmplă cu acestea? S-a vorbit și despre o misiune PESA, dacă grupul de la MISC ar putea să facă minuni și să ajungă la o soluție pașnică de durată. În ceea ce privește Georgia, eu cred că Putin uh, dorește ca Ucraina să devină un uh, conflict înghețat ca Abhazia și Oseția de Sud, uh, dar există și riscul escaladării Consiliului în ceea ce privește coridorul către Crimea, iar teritoriile ocupate de care vă ocupați dumneavoastră în Georgia, Abhazia și Osetia de Sud au economii foarte sărace, nu există investiții străine directe și interesul Rusiei este limitat. Spuneți-mi dacă e așa și dacă ne putem aștepta ca lucrurile să se schimbe, ca lucrurile să fie altfel în Donetsk, în uh, Crimea fiind prețul regiun, um, uh, petrolului și sancțiunile Uniunii Europene, ne putem aștepta la o injecție de capital în estul Ucrainei și uh, în Crimea anexată, fiindcă lucrurile vor fi foarte asemănătoare cu cele se întâmplate în ultimii 10 ani în Osetia de Sud și Abhazia. Domnul Nat. <clears throat> Quería felicitar al señor Salber por la magnífica exposición que ha realizado. Domnul Nart, mulțumesc, uh, domnule președinte, vreau să uh, să vă mulțumesc pentru prezentarea făcută uh, și vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Situația din Abhazia și Osetia de Sud, pentru mine, dar nu și în regiunea Nagorno-Karabakh, fiindcă lucrurile diferă acolo. E o regiune în zona Armeniei. Dacă, pentru mine, aceste regiuni reprezintă un fenomen de purificare etnică în jurul regiunii Nagorno-Karabakh. E vorba de... Se întâmplă așa ceva în Abhazia, Osetia de Sud și în zona din jurul Nagorno-Karabahului. Iar situația a fost stabiliz- stabilizată de-a lungul timpului și faptele sunt grăitoare. Asemen, asemănătoare situației teritoriilor palestiniene și au um, colonizării izraeliene. Iar Rusia are un rol de stabilizare a acestei situații care se înrăutățește. Cred că există posibilitatea reală ca acest conflict să să se cristalizeze pur și simplu așa în, iar status quo înseamnă că lucrurile nu, pot, nu vor putea fi rezolvate. Ce părere aveți dumneavoastră? Domnul Blankovic. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Salbert, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. PPE-ul um, este de acord cu finalizarea acordului de asociere între Uniunea Europeană și Georgia. Am avut de altfel ocazia de a discuta acum câteva săptămâni uh, progresul pe care l-a înregistrat Georgia în ceea ce privește reformele cu privire la justiție și statul de drept. Am uh, discutat și cu ministrul de justiție, domnul Luciani. În cadrul acestui uh, schimb de păreri am dorit să vedem și în ce fel este perceput uh, progresul acesta în ceea ce privește um, justiția selectivă, încetarea acestui fenomen care a fost folosit de guvernul uh, actual și opoziție. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre progresul înregistrat în acest domeniu din partea autorităților uh, judecătorești și din partea guvernului georgian. Vă mulțumesc. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Salber, for your... Uh, Doamna Piri, mulțumesc, domnule Salber, pentru prezentarea dumneavoastră. Am o întrebare cu privire la un subiect care a fost foarte dezbătut în Georgia în ultimele două săptămâni. A fost acolo săptămâna trecută. Mă surprinde faptul că nu ați făcut referire la acest lucru. Este vorba despre tratatul propus de Rusia cu Abhazia în ceea ce privește alianțe și integrare. După părerea mea, este vorba de o anexare tacită se spune că în următorii trei ani, în acest acord, se vor, form, vor exista forțe armate comune, structuri de aplicare a legii comune și integrare în uh, sistemele de sănătate, de protecție și sistemele economice rusești. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Care este poziția Uniunii Europene? Și ce contact aveți dumneavoastră cu autoritățile abhaze? Dumneavoastră spuneți că Abhazia face parte din cele două regiuni separatiste cu care avem contact pozitiv, dar vă închipuiți ce va însemna acest tratat și pentru Oseția de Sud. Vă mulțumesc. Thank you, Chair. Um, Mr. Zaber. Doamna Fotiga. Mulțumesc. Felicitări, domnule Zalber, pentru numirea în funcție. În primul rând, dați-mi voie să vorbesc puțin despre istorie. Cu toții ne amintim raportul Heidi Teliavini cu privire la Georgia despre război. Despre război din 2008 și de părțile care au fost acuzate de crearea acestui conflict. După Crimea, acum este clar uh, zugrăvit acest, uh, această imagine și trebuie să ne dăm seama că Rusia este vinovată cu politicile sale agresive. Iar apoi este vorba despre purificare etnică. Să nu uităm că pe teritoriul Georgiei avem uh, mii de persoane strămutate intern din regiune, această regiune Abhazia și Osetia de Sud. Deci, mă îndoiesc că politica noastră este eficientă. Ați spus că nu recunoaștem teritoriile acestea. Eu doresc să nu vreau să mă refer la aceste teritorii ca teritorii separatiste de facto. Sunt teritorii de facto ocupate. Bine, poate în politicile noastre sunt considerate separatiste, dar vreau să vă întreb care este motivul pentru care Uniunea Europeană, nerecunoscând uh, Osetia de Sud și Abhazia, derulează proiecte acolo. Dăm o mână de ajutor Rusiei? să mențină pacea acolo și să, să exerciteze presiune asupra acestor teritorii în mod pașnic, să se apropie la nivel politic, economic și social cât mai mult de Rusia. Eu uh, recunosc același model care s-a desfășurat în Ucraina, în Crimea, apoi în apoi în estul și sudul Ucrainei. Acum uh, vorbim despre Armenia, Azerbaijan și Nagorno-Karabakh și acest conflict lung, îndelungat, uh, anevoios să ne amintim că și acolo a fost uh, vorba de purificare etnică. Ce veți face când vă veți deplasa acolo? Ce veți vedea? Că trebuie să, să aveți ochii deschiși, să priviți în ambele părți. Mandatul dumneavoastră este unul greu. Suntem pe punctul ratificării, suntem de a ratifica tratatul de asociere cu Georgia. Eu sunt pentru ratificare, chiar dacă dumneavoastră, mai ales dumneavoastră, dar noi toți până la urmă, toate țările noastre trebuie să facem presiune asupra guvernului georgian actual pentru, pentru a se ține departe de standarde duble în procedurile judecătorești, dar pentru a se ține departe în egală măsură și de și de și de greutățile clare care se impun opoziției acolo. Proced, de, exemplu de pildă, cazul, speța în instanță împotriva fostului președinte al Georgiei și împotriva întregului partid politic. Astfel de comportamente nu și-au locul într-o țară parteneră. Deci trebuie să facem tot ce putem pentru a face presiune asupra guvernului georgian, pentru a pune capăt a acestor uh, acțiuni. Yeah. Uh, I, am, I have a very short question. Da, am o întrebare foarte scurtă Aș continua această serie de întrebări foarte punctuale. Ați putea să ne spuneți mai mult despre Ageria, o parte a Georgiei și rolul uh, recent pe care l-a jucat uh, domnul Abașiță. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Zalua, pentru prezentare. David Cameron, prim, prim, premierul britanic, a, are o viziune a NATO până la Ural și a Uniunii Europene. Vedeți vreuna dintre statele din Caucaz ca membre ale Uniunii Europene? Mulțumesc, domn, domnule președinte. Aș dori să vă felicit, domnule ambasador, cu ocazia nominalizării dumneavoastră. Situația din Georgia este foarte complexă. Noi susținem acordul de asociere cu Georgia, însă înainte de a vota asupra acestui acord de asociere în plen, aș dori să declar foarte clar autorităților, autorităților georgiene că trebuie să fie foarte precaute pentru a nu utiliza justiția selectivă, să nu dea impresia că uh, Există o dorință de răzbunare politică ce poate să afecteze imparțialitatea proceselor. După ce vom uh, ratifica acest acord, uh, trebuie să fie foarte clar că acestea vor fi așteptările noastre. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Salva, pentru prezentare. Unii și chiar mulți văd în sudul Oțeției și Abhazia o schemă pentru ceea ce uh, urma să se întâmple în Crimea și ceea ce se poate întâmpla în Donbass. Care sunt informațiile despre situațiile de acolo, despre situația reală din Abhazia, pentru că ultima dată când am fost în Georgia și am vizitat granița cu Oseția de Sud, nu mai erau foarte mulți oameni în Oseția de Sud, mulți plecau și condițiile se deteriorau. Abhazia este mai, mai populată, însă care este opinia dumneavoastră în legătură cu această independență? Acest lucru uh, este susținut de oameni sau, din potrivă, oamenii părăsesc zona? În ceea ce privește acordul cu acordul cu Georgia, susținem acest acord, însă problemele legate de independența, independența justiției sunt foarte importante. Și m-a, îngrijorat foarte mult uh, ce am auzit de la uh, contactele noastre de la fața locului. În ceea ce privește Nagorno-Karabakh, vă rog să uh, mergeți în zonă și dacă cineva de mai sus poate să uh, reia aceste critici adresate Azerbaijanului. mulțumesc. Voi încerca să răspund la întrebările puse în ordinea în care au fost adresate. Prima, în legătură cu crearea de granițe între Oseția de Sud, pe de o parte, și Tbilisi, teritoriile administrate de Tbilisi, pe de altă parte. dacă Uniunea Europeană a făcut suficient. Chiar înainte să îmi ocup postul, orice reprezentant comunitar care călătorea în regiune și făcea apeluri către părțile de acolo, încerca să convingă părțile de ambele părți ale graniței să nu continue acest lucru. S-au făcut declarații în Uh, Consiliul Permanent uh, pentru a limita această creare de granițe. Aceasta a continuat uh, și aproape întreaga graniță este izolată, sunt, este sârmă ghimpată sau săpat tranșee și traversarea graniței a devenit mult mai dificilă. Deci încercările de a opri crearea graniței nu au avut foarte mult succes, însă ele continuă și nu întreaga grani- zonă de graniță a fost uh, izolată. Este, este dificil să spunem dacă rolul Uniunii Europene sau al statelor membre a fost suficient de uh, reușit, dar în cel puțin au existat încercări eh, eh, serioase de a influența lucrurile și vocile au fost auzite la Moscova. După aceea, în legătură cu interacțiunea cu Rusia, ca factor important în Caucaz, care este mesajul nostru către Rusia? Bineînțeles, atunci când uh, am discutat cu viceministrul de externe Karasim, uh, a fost să uh, fim constructivi, să avem un impact asupra aliaților săi. Am impresia că acest lucru funcționează în anumite cazuri, dar nu în toate. Și de aceea monitorizăm uh, situația și însă trebuie să fim constructivi. În ultimele săptămâni, de când observ situația, Rusia a avut o atitudine surprinzător de constructivă. Uh, cooperarea Rusia a fost bună, însă în același context uh, reamintesc că discuțiile durează de câteva uh, luni între viceministrul Karasim și reprezentantul special al Georgiei, Georgiei domnul Abașițe. Pe de altă parte, ei au reușit să uh, ajungă la rezultate concrete în domeniul comerțului, al transportului, care deja dau roade și dezvoltarea relațiilor Georgia-Rusia a fost surprinzător de bună în lumina ceea ce se întâmpla în apropiere în Ucraina. Acest lucru a luat sfârșit acum și în urma acestui acord și a apărut acest proiect de acord pe care Rusia vrea să îl semneze cu Abhazia. În legătură cu reîntoarcerea teritoriilor separatiste în interiorul Georgiei. Este o întrebare foarte dificilă și de termen lung. Singurul fel pe care îl întrevăd este să avem uh, evoluții istorice în regiune. Georgia ar putea să se deschidă, să elimine o serie de restricții care au fost introduse imediat după război asupra teritoriilor ocupate, lucru de înțeles, însă acum poate ar fi mai înțelept să se deschidă pentru a face ceea ce am spus uh, că Uh, în introducere că deci am caracterizat ca o muncă asupra mentalității oamenilor. Să se păsteze liniile de comunicare deschise în momentul de față. Mm, văd că există mai degrabă o respingere pentru că uneori retorica georgiană nu ajută foarte mult, în special dacă mă gândesc la ultimul discurs al prim-ministrului. Dacă am putea ca lucrurile să se atenueze, ar fi foarte bine. Următoarea întrebare era legată de rolul Armeniei, care se apropie de Uniunea Euro- Euroasiatică și cum, ce, put, ce se poate face pentru a o apropie de Europa. În Armenia sunt mulți care doresc să păstreze legăturile cu Europa. Am avut convorbiri cu ministrul de externe și cu alții din structurile de guvern. Nu este o alegere acum uh, și că se îndreaptă spre Uniunea Eurasiatică. Ei își doresc să păstreze legăturile cu Europa și vor să ia, facă pași practici în acest sens. Însă este adevărat că Rusia are o influență majoră în regiune și probabil că nu există o altă alegere. În ceea ce privește proiectele comunitare în Nagorno-Karabakh, există proiecte care promovează contactele între oameni, dar nu au loc în Nagorno-Karabakh propriu-zis, pentru că este imposibil să mm, se acționeze pe teren. Uh, noi lucrăm pe aducerea oamenilor aici, la Bruxelles, de exemplu. Dacă am avea o soluție pentru, în politica externă și de securitate comună, uh, bineînțeles că am putea să acționăm, însă în momentul de față nu se întrevede un, o soluție clară. Însă bineînțeles că nu trebuie să renunțăm să ne gândim la acest lucru. Economia în Abhazia și Osetia de Sud este uh, adevărat că uh, zonele sunt foarte sărace. Din impresiile proprii, am vizitat de mai multe ori ambele regiuni, nu aș putea spune că sunt uh, extrem de sărace comparativ cu alte zone ale Armeniei, dacă ne uităm și la alte zone sărace, sărace din Georgia. Bineînțeles că Rusia trimite multe investiții în Oseția de Sud, se vede că muncile asupra infrastructurii în orașul sau mai degrabă satul Sirvali um, a fost, a fost în, efectuate multe lucrări de infrastructură, așadar, și nu aș spune că situația este mult mai rea decât în regiune, în special părțile rurale. S-au menționat de mai multe ori uh, practica justiției selective din Georgia. Acest lucru nu are legătură directă cu mandatul meu, are legătură cu situația internă din Georgia, deci prioritățile uh, aparțin delegației de la fața locului. Însă, atunci când am vorbit cu reprezentanții guvernului, nu am, niciun, nu am avut niciun dubiu că Uniunea Europeană uh, are semne serioase de întrebare în legătură cu felul în care sunt tratați cei care au fost la putere în trecut. În ceea ce privește situația din Abhazia, doamna Piri, aveți dreptate, poate ar, ar fi trebuit să vorbesc despre acest lucru în observațiile de introducere. Este vorba de o anexare tăcută. Știm că Georgia folosește această terminologie, însă eu aș fi mai precaut dacă privim tratatele, se vorbește despre armonizarea legislației, despre reguli, se vorbește despre integrare, însă nu aș spune că se merge atât de departe până la anexare dacă este semnat tratatul și implementat în forma propusă de Rusia. Însă există și o contrapropunere abhază care diminuează foarte mult propunerea Rusiei. S-a schimbat și titlul, se vorbește despre un parteneriat strategic și există multe mențiuni în legătură cu integrarea militară, în legătură cu integrarea structurilor, structurilor de uh, Uh, aplicarea legii. Uh, în contrapropunere, această contrapropunere ar scădea intensitatea apropierii între Abhazia și Rusia. Bineînțeles că nu știm care va fi versiunea finală a acordului, versiunea, versiunea care va fi semnată. Presupunem că uh, acest acord va fi semnat chiar acest an, pentru că ține foarte mult de finanțarea din partea Rusiei către această regiune. Însă, haideți să așteptăm și să vedem, să vedem. Bineînțeles că Georgia poate să-și exprime opinia, însă ar trebui să vedem care va fi versiunea finală care va reieși în urma discuțiilor între Rusia și Abhazia și după aceea vom putea reacționa. Bineînțeles că semnarea unui acord în forma propusă de Rusia nu este binevenită și ridică o serie de semne de întrebare în legătură cu ceea ce va rămâne din suveranitatea Abhaziei. Am uh, spus acest lucru foarte clar încep, în, împreună cu copreședinții uh, Convenției de la Geneva uh, guvernului din Abhazia, cu care am fost în legătură de mai multe ori. În ceea ce privește partea abhază, uh, suntem în contacte extrem de frecvente. În ceea ce privește dacă ar trebui să ajutăm partea abhază, pentru că în acest fel ajutăm Rusia să ocupe Abhazia. Cred că asta era, de fapt, acesta era sensul întrebării. Noi continuăm angajamentul acolo, însă nu ajutăm guvernul Abhaz și nu ajutăm Rusia. Încercăm să-i ajutăm pe încercăm să ajutăm societatea civilă din Abhazia și aici pot să vă declar că avem încă multe contacte, sunt mulți din Abhazia care nu văd obiectivul mm, final al, al Abhaziei alăturarea la Rusia mulți și-ar dori să pă- să păste- să-și păsteze suveranitatea și independența și printre aceștia l-aș numi pe ministrul de externe de facto, domnul Ciricba, care este unul dintre oamenii care au stat în spatele acestor amendamente care au venit din partea Abhaziei la acordul propus de către Rusia. Deci nu ajutăm nici Rusia, nici guvernul Abhaz, ci ajutăm societatea civilă cu obiectivul final de a da o șansă de reintegrare a acestor entități de facto în Georgia, de vreme ce Uniunea Europeană susține integritatea teritorială a Georgiei. S-a mai pus o întrebare legată de dacă George este un candidat uh, uh, poate să fie un candidat la uh, calitatea de membru al Uniunii Europene. Bineînțeles că Georgia se apropie de structurile euroatlantice, însă dacă Georgia va fi o țară candidat, nu Nu este foarte clar și cel puțin în momentul de față, Georgia nu este un stat candidat. Ca reprezentant special al Uniunii, după Revoluția Rozilor, Ajaria a fost uh, reintrodusă în Georgia cu un anumit nivel de autonomie. Georgia a pro- promis să, să păstreze autonomia Însă, dacă suntem cinstiți, ceea ce se vede până acum a fost o încălcare a acestei promisiuni. Este o realitate. Așadar, dacă vedem cazul la Geara și impactul potențial pe care ar putea să le aibă asupra sudului Oseției și Abhaziei, dacă acestea se întreabă dacă merită să se realăture Georgiei, poate nu este exemplul cel mai salutar. S-a mai pus o întrebare dacă Abhazia și Oseția de Sud pot să fie încadrate în ceea ce se întâmplă în Ucraina acum. Mm, nu știu dacă este cazul, se pot face interpretări în acest sens. Când m-am întâlnit recent cu uh, guvernul Azer, președintele a spus dacă ești un membru al, al Guam, își, îți pierzi teritoriul. Dacă acesta este modelul conform căruia funcționează lucrurile în regiune, ar fi adevărat, însă nu aș fi merge chiar atât de departe și soluțiile nu sunt încă stabilite. Deci, nu aș spune dacă, nu sunt sigur dacă cazurile sunt comparabile. Nu știu nici dacă ceea ce se întâmplă în Ucraina este o copie. Eu cred că fiecare conflict are propriul caracter specific și trebuie să fie uh, văzute uh, în mod separat. Însă un lucru este foarte clar. Rusia vrea să se asigure de influența sa în regiune care este o, o parte a fostei Uniuni Sovietice și știm care este părerea președintelui Putin în legătură cu sfârșitul Uniunii Sovietice. Unii, într-adevăr, trăiesc în entități de facto și au o viață mai proastă decât înainte. Eu mm, cunosc foarte puțin situația dinainte, uh, cunosc uh, situația din Oseția de Sud, puțin pe care am vizitat-o înainte de conflictul din 2008, nu am impresia că acolo se trăiește mai rău. Poate datorită investițiilor și banilor care vin din Moscova, probabil că nu se trăiește mai rău. Po- poate nu se trăiește foarte mult mai bine, dar mai rău sigur nu. În ceea ce privește Nagorno-Karabakh, Mm, mi-ați cerut să insist asupra unei vizite în regiune. Vă asigur că o voi face și sper că cât de curând voi avea această ocazie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume chestiunea acordului de asoci asociere. Colegul Mamikins este raportor. Uh, eu propun să discutăm uh, punctul 5 și 6, punctele 5 și 6 împreună. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, vispirms es gribētu pateikties visiem. Domnul Mamikins, mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și deputaților care au depus amendamente. Le-am citit eh, cu atenție și consider că sunt o contribuție importantă pentru îmbunătățirea acestui raport. Comentariile și propunerile dumneavoastră sunt foarte importante și cred că ne vor ajuta să ajungem la un raport echilibrat. Cred că acest raport va ajuta Georgia să se apropie de Uniunea Europeană, atât din punct de vedere economic cât și politic. Mă bucur foarte mult că punctul principal din acest uh, raport, așa cum l-am văzut eu, și uh, mesajul principal al Uh, amendamentelor este să sprijinim această apropiere a Georgiei de Uniunea Europeană și uh, arătăm o atitudine pozitivă față de reformele implementate de Georgia în pregătirea acestui acord de asociere. Însă, consider că ar trebui să menționăm, de asemenea, că justiția selectivă, acest concept, apare atât în raport, proiectul meu de raport, cât și în amendamente. Cred că nu putem noi să facem temele Georgiei. Sistemul judiciar georgian trebuie să fie reformat. Oricât de mult am politiza aceste reforme, acest lucru nu va ajuta în niciun mod, ci din potrivă, reformarea sistemului judiciar. Știu asta din proprie experiență, pentru că și la noi s-au făcut uh, reforme a sistemului judiciar. În momentul de față, cred că reformele uh, georgiene sunt mai avansate decât uh, cele din uh, Letonia. Statul de drept este principiul pe care trebuie să ne bazăm. Ar, ar, este posibil să trebuiască să implicăm mai mulți experți în domeniul juridic. Cred că un sistem judiciar independent este esențial și ar trebui să constituie baza statului georgian. În ceea ce privește amendamentele privitoare la rolul Rusiei în acest proces, În calitate de raportor, aș dori să spun că ar fi rezonabil să acordăm mai multă atenție Georgiei decât să subliniem din nou și din nou rolul Rusiei. Nu este ușor pentru această țară să își revină după războiul din 2008 când am pregătit uh, proiectul de raport, am încercat să îmi amintesc tot timpul că este un raport despre Georgia și nu despre Rusia. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru amendamente. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Stentina acum. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, îmi voi folosi limba maternă, pentru că mă exprim mai clar astfel. PP-ul sprijină ratificarea acordului de asociere între Uniunea Europeană și Georgia. Considerăm că acest amendament va fi unul benefic pentru Georgia și cetățenii săi. Va apropia Georgia de Uniunea Europeană se transmite un mesaj clar din partea Parlamentului European, lucru foarte important având în vedere războiul nedeclarat dus de către Rusia um, în Ucraina și având în vedere instabilitatea Abhaziei și Oseției de Sud, care acum s-au separat. S-a menționat de mai multe ori um, chestiunea integrării. Să facem ce putem pentru a favoriza ratificarea acestui acord. Aș dori să îl felicit pe domnul Mami Mamikins pentru raportul uh, efectuat, pentru faptul că a mers la fața locului și a discutat um, cu actorii implicați. Am aflat astăzi că atât dumnealui cât și eu am lucrat în uh, Georgia ca jurnaliști înainte să intrăm în uh, politică și cred că vom găsi uh, teren, vom găsi argumente comune. Cel mai, trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor cele mai urgente mai ales uh, domeniul judiciar, procedurile juridice și abuzarea de aceste proceduri pentru motive de răzbunare politică. Acest lucru a fost menționat de mai mulți reprezentanți ai diferitelor grupuri politice din Parlament. Permiteți-mi să menționez o dată dureroasă. 1968, când forțele armate sovietice au ocupat Cehoslovacia. De ce mă refer la asta? Mă refer la asta deoarece conducerea comunistă în țara mea folosea eufemismul uh, intrarea forțelor armate ale tratatului uh, de la Varșovia. Însă cei care știau clar că este vorba de ocupație nu foloseau acest eufemism. Menționez acest lucru pentru că se dorește folosirea unor astfel de eufemisme și în Georgia pentru a se vorbi nu despre teritorii ocupate, ci de entități separatiste, de regiuni separatiste. Eu aș dori să uh, revenim la avizul Parlamentului European din 2011, în care se prevedea foarte clar că aceste regiuni sunt ocupate. Aș dori, de asemenea, să mă refer la liberalizarea vizelor. Comisia Europeană, săptămâna trecută, a confirmat că Georgia respectă condițiile pentru prima etapă în uh, ceea ce privește liberalizarea vizelor și urmează următoarea etapă pe această cale. Ar trebui să subliniem acest lucru. Domnule Mamikins, aștept cu nerăbdare amendamente de compromis și uh, o reuniune cu dumneavoastră. Săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare va vom avea o reuniune pentru a găsi formulări finale pentru acest text. În numele PP subliniez încă o dată hotărârea noastră de a găsi amendamente de compromis. Domnul Tamas Meserici. Thank you, Chair. Um, I'm going to be very quick. First of all, I'd like to thank... Uh, uh, um, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc colegului Mamikins pentru acest proiect de raport foarte bun. Cred că acest uh, document uh, propus este foarte bun așa cum este, în ciuda numărului foarte mare de amendamente. Majoritatea amendamentelor au fost depuse în ceea ce privește justiția selectivă. Grupul verzilor, de cel mai multe ori, este pentru folosirea unui limbaj foarte clar și lipsit de ambiguități în relațiile internaționale, dar în acest caz aș uh, face apel la prudență, pentru că a spune în mod constant că, are, că este vorba de justiție selectivă, și pe când știm că au existat reforme, măcar parțial de succes în ultimii ani, nu este cel mai util lucru. Încercăm să găsim o, o formulare um, mai bună pe acest subiect pentru a nu elimina sti stimulentul reformelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Calniete acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la două puncte. În general, acest raport este unul bun și aproape că menține același nivel uh, de limbaj din uh, documente anterioare adoptate de acest Parlament. Aș dori să subliniez un lucru foarte important. Este important să vorbim despre Rusia în acest raport. Situația actuală este foarte strâns legată de ceea ce a făcut Rusia și de obligațiile pe care și le-a asumat sub acordul de încetarea focului, încetarea focului din 2008. Rusia trebuie să respecte aceste condiții și să acorde acces nelimitat uh, misiunilor de monitorizare ale Uniunii Europene către ocupa teritoriile ocupate. Este foarte important. De asemenea, Rusia trebuie să uh, dea înapoi, să facă un pas înapoi în ceea ce privește recunoașterea Abhaziei și Oseției de Sud. Sprijin de asemenea ideea de a condamna această creare de frontiere și acele ziduri la care vă refereați. În ceea ce privește justiția selectivă, sprijin folosirea acestui termen. Vin dintr-o țară care, timp de mult timp, a fost într-un într, într proces îndelungat de reformă și știu cât de important a fost ca partenerii noștri să depună presiune asupra noastră pentru a găsi o soluție reală, pentru ca noi să găsim o soluție reală. Trebuie să spunem foarte clar unde este problema înainte de a ratifica acordul de asociere și eu sprijin această ratificare. Trebuie să spunem clar autorităților georgiene că trebuie să fie foarte atente pentru a nu crea impresia nesănătoasă că uh, se uh, răzbună pe uh, rivalii politici prin intermediul sistemului de justiție. Acest lucru ar putea afecta imparțialitatea în anchete și în procesele pe rol. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iurec! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru acest raport pe care îl consider o bază excelentă pentru dezbaterea referitoare la relațiile între Uniunea Europeană și Georgia. Sunt de acord cu ideea principală a acestui uh, raport și vreau să spun asta în numele grupului ECR. Suntem pentru încheierea cât mai rapidă a acestui acord de asociere între Uniunea Europeană și Georgia. Sprijinim uh, democrația din uh, Georgia cu toate eforturile și trebuie să ne asigurăm că toate aceste reforme uh, duse de la revoluția uh, trandafirilor să nu fie pierdute. Este meritul uh, guv- guvernului precedent și actual că s-au făcut aceste reforme. Trebuie însă să nu uităm că aceste reforme care par ceva normal sunt de fapt foarte dificile să nu uităm ce i-a cost, cât i-a costat pe ucrainieni să schimbe uh, guvernul. Cred că în Georgia lucrurile s-au întâmplat uh, foarte bine. De asemenea, aș dori să mă refer la amendamentele pe care le-am depus și pe ce dorim să punem accentul prin acestea. Trebuie să căutăm consensul societății georgiene referitoare la apropierea de Uniunea Europeană și referitoare la dimensiunea euroatlantică. Niciun guvern georgian nu poate să renunțe la aceste idei, pentru că acestea sunt foarte puternic ancorate în societatea uh, georgiană și subliniez acest fapt. În al doilea rând, cuvântul cheie pentru relațiile noastre cu Georgia trebuie să fie solidaritatea. Trebuie să fim solidari cu toate aceste state create după dezbinarea Uniunii Sovietice. În urmă cu 100 de ani, uh, la finalul primului război mondial, părea că Imperiul Rus urma să intre într-un proces de decolonizare, să-i spunem așa. Apoi însă a avut loc uh, au avut loc revoluții succesive, inclusiv cea sovietică. Și acest proces de decolonizare nu a fost continuat. S-au pierdut practic aproape 100 de ani pe această cale a decolonizării și a liberării acestor uh, țări, țări care au fost sufocate de Uniunea Sovietică. Deci este obligația noastră ca Uniunea Europeană să sprijinim aceste uh, țări. Prin amendamentele noastre 15 și 25 arătăm că trebuie să oferim o cale uh, Georgiei. Nu vrem ca acordul de asociere să fie uh, pe termen lung singura bază a relațiilor noastre cu Georgia. Noi am dorit ca într-o bună zi uh, Georgia să devină membru al Uniunii Europene tot ce s-a obținut în urma Revoluției uh, din uh, Georgia este acum amenințat de această uh, mișcare la nivel național și de acest partid al fostului președinte Shakashvili. Dacă nu vom ajuta Georgia, această țară va uh, intra din nou într-un impas uh, politic. nu putem să sprijinim uh, opozanții uh, politici a, acum din Georgia. Ar trebui de asemenea rezoluția noastră să subliniem rolul societății civile de uh, autoritate morală în timpul construcției unei țări independente. Deci aș propune să punem accentul uh, și asupra uh, rolului bisericii ortodoxe din această țară, pentru că aceasta uh, asigură și crearea unei conștiințe naționale în rândul georgienilor. Încă un element, ocuparea, ocupația rusă uh, în aceste regiuni um, așa numite separatiste, este o ocupație cât se poate declară, nu este vorba de republici separatiste. Totuși, până la urmă, armata rusă a fost cea care a invadat aceste teritorii. Au fost foarte multe incidente și, practic, această intervenție a deschis calea rușilor înspre această regiune. Dacă dorim să vorbim în mod serios de consolidarea Georgiei, de consolidarea relațiilor între Uniunea Europeană și Georgia, nu putem să ignorăm această problemă crucială a Georgiei și care este sursa tuturor celorlalte probleme existente în Georgia la ora actuală, și anume politica rusă. Trebuie să protejăm Georgia împotriva acesteia. Mulțumesc! Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, îi dau cuvântul raportorului pentru concluzie. Ai una palabra más, disculpe. Scuzați, mai dorește o persoană să intervină. J'ai bien entendu mon coleg. Da, l-am ascultat uh, pe uh, colegul meu uh, și am urmărit și eu evenimentele din Georgia pentru secretarul general de la Palatul Elisei și pentru Nicola Sarkozy, dar vreau să, și vreau să vă spun, din păcate, lucrurile nu sunt albe și negre. Nu avem pe de o parte omul rău rus și luptătorul pentru libertate. Asistăm la un joc de interese între Occident și americani și între Rusia. Dacă lucrurile ar fi fost atât de simple, cred că și Marie Curex știe acest lucru, că am combătut ca stalinismul, nu mai, nu mai avem pe Stalin în, la cărma Rusiei, trebuie să uh, păstrăm, uh, și acesta este și punctul de vedere al președintelui Comisiei, trebuie să păstrăm uh, un uh, simț al măsurii, al echilibrului, dacă ne dorim pacea, dacă, dacă, căută, dacă vreți război întotdeauna și vreți să faceți o poziție întotdeauna între bine și rău, fără niciun fel de nuanțe, atunci nu vom ajunge prea departe, nu vom reuși să soluționăm conflictele. Îmi cer scuze. La señora Fotiga. Doamna Fotiga. Dziękuję, panie przewodniczący. Po, po interwencji mojego francuskiego... Mulțumesc. După ce, ce am auzit cele spuse de colegul din Franța, vreau să vă reamintesc un lucru. Un lucru, domnilor și domnilor, națiunea georgiană este o națiune care are o istorie lungă, o istorie minunată. O națiune cu mare trecut în Georgia există monumente din secolul V. Monumente extraordinare, așa cum nu există multe în lume. Nu avem uh, în această parte a lumii multe exemple de astfel de cultură. Aceste monumente ale culturii creștine au fost demolate cu premeditare, bombardate de către, armat, de către armata rusă în 2008. Și ne, rea, ne amintim ce s-a întâmplat atunci. Nu le vom uita, nu vom uh, uita nici alte bombardamente. Nu, vom, nu uităm alte bombardamente de la Canterbury și alte acelea nu le uităm, dar aceste evente despre care, nu le, despre care vă vorbesc ne sunt uh, necunoscute. Nu înseamnă că nu ne amintim de ele, nu le cunoaștem. E foarte trist. Este un lucru care rănește această națiune mare și anume că mm, uh, faptul că noi credem că se, că se luptă pentru autonomie, pentru independență, iar această luptă noi considerăm că este uh, este rezultatul unui complot internațional. Mare păcat, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul raportor. Lies, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies visiem deputatiem. Mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care ați luat cuvântul la această dezbatere. Cred că vom ajunge la un compromis bun. Sunt de acord cu tot ce s-a spus cu privire la justiția selectivă, Da, într-adevăr, cred că trebuie să punem capăt acestui fenomen. Sunt convins că ne vom putea întâlni și vom putea ajunge la un compromis. Și sunt sigur că până la votul din comisie din noiembrie și înainte de votul din plenară vom avea ocazia să discutăm toate aceste aspecte. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. Wir werden. Mulțumesc, domnule raportor. Pe 17 noiembrie vom vota. Înainte vom mai avea oportunitatea de a, a analiza amendamentele, pentru că există 132 de amendamente. Sper că raportorul, din, raportorul împreună cu raportorii din umbră vor ajunge la un acord. Constatăm de asemenea că INTA va vota pe 7 noiembrie astfel încât uh, suntem în grafic pentru a vota în plenul din decembrie, astfel încât să poată fi ratificat acest acord de asociere. Vă mulțumesc, domnule raportor. Trecem acum la subiectul Ucraina avem un schimb de opinii cu doamna de Sulueta și, de asemenea, în același timp cu domnul Plenkovic, care a condus delegația de 14 persoane trimise de Parlamentul European în Ucraina. Am spus mai devreme că m-aș bucura dacă Ați putea spune câteva propoziții despre așa numitele alegeri ce au avut loc duminică în teritoriile ocupate. M-aș bucura dacă ar interveni întâi doamna Atana de Zulueta, a fost șefa misiunii OSCE ODIR și cred că ar fi foarte util să facă dumneavoastră prima intervenție, iar apoi domnul Plenković ne va face propria intervenție și ne va povesti tot ce au făcut în această misiune. Aveți cuvântul, doamna Sulueta. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte doriți să vă vorbesc despre alegerile de pe 26 octombrie și nu și despre evenimentele din această duminică în regiunea consorțiului de Donbass. Nu am fost observatori acolo, deci nu am nimic de spus despre acest lucru oricum. În primul rând vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, stimați membrii acestei comisii, pentru invitația adresată de a vă informa este a treia oară când vă vizitez în această capacitate și o onoare pentru mine că pot să fiu prezent aici. Vreau să vă vorbesc despre misiunea de observație a alegerilor Othir. Această misiune a fost, nu a fost la fel de, cu dimensiunea atât de mare ca cea pentru alegerile prezidențiale din mai. 700 de persoane au făcut parte din această delegație. Echipa noastră a sosit în Ucraina pe 17 septembrie. 18 observatori au, fost, au venit pe 27 septembrie și au um, trimis rapoarte din toată regiunea de la începutul octombrie. S-a încheiat misiunea noastră în această vineri. Nu a avut uh, loc votul în regiunea Crimea unde, care a fost anexată în, în mod uh, ilegal în mai. Iar majoritatea uh, regiunilor uh, Luhansk și Donetsk, care nu sunt controlate acum din, de autoritățile ucrainene, nu au avut loc vot nici acolo. Deci, Deocamdată un număr de locuri în Parlament vor rămâne neocupate. 39 de state OSCE și Japonia au trimis uh, observatori 18 observatori pe termen scurt au fost trimis de Federația Rusă. Misiunea a beneficiat și de uh, 19 de observatori finanțați de Uniunea Europeană. Am reușit să ne coordonăm eforturile în ziua alegerilor, având aproape 200 de observatori parlamentari, mai ales uh, cu o prezență semnificativă din partea Parlamentului European. Uh, și partenerii noștri, OSCE, adunarea parlamentară și adunarea parlamentară a Consiliului Europei și adunarea parlamentară de la NATO ni s-au alăturat. În ziua alegerilor am putut observa peste 3.000 de birouri de vot din întreaga țară, iar concluziile acestei activități se bazează pe peste de 4.000 de formulare completate de observatori și uh, uh, concluzii privind procesul de întabulare. Concluziile au fost pozitive, mai ales pentru ziua votului unde um, alegerile au, uh, au avut loc uh, cum trebuie în 90-90% uh, din birouri de vot, unele probleme procedurale. În unele locuri, aceste rezultate um, au fost consecvente în toate regiunile care au fost observate. Vreau să vă mai spun că în Donetsk și Luhansk nu a avut loc un proces de observare, cu excepția unei vizite scurte în Donetsk. În, în ceea ce privește alegerile din primăvară, am luat notă de modul în care Comisia Centrală de Electorală a derulat aceste acțiuni în mod pozitiv și sperăm să fie o moștenire pentru viitor. Administrația și-a respectat toate termenele limite în țară și a dat dovadă de competență. Problemele care au apărut uh, sunt legate de prezența de vot uh, de peste 50%. Uh, mă scuzați, este vorba de schimbarea personalului de la biroul de vot de peste 50% am asigurat alegeri pașnice, ceea ce nu a fost deloc ușor. În, în Ucraina provocările sunt foarte mari. Pe 26 octombrie, linia de demarcație care este încă foarte contestată între Donetsk și Luhansk și uh, regiunile, și regiunile controlate de Ucraina și cele uh, controlate de separatiști, Ehm, totuși nu a pus foarte, foarte multe probleme, dar eh, luptele au eh, continuat și după alegeri, iar victimele, numărul victimelor în ultima săptămână ehm, se situează la 21 persoane, două dintre care au eh, decedat în timpul alegerilor. Au existat și incidente violente înainte de vot, ehm, iar după alegeri am Uh, am, observat în continuare numărarea rezultatelor. rezultatelor. Aici au fost unele probleme. Ni s-a confirmat faptul că um, au existat 19 comisii cu probleme, dintre care 6 sunt uh, în regiunile estice afectate. Avem două rapoarte de um, uh, persoane armate care au intrat în birourile de vot, iar în ultimele regiuni nu a existat decât câteva birouri de vot, prea puține, iar uneori eh, personalul care lucra acolo a fost eh, schimbat chiar în, chiar eh, în ziua de vot. Deci problemele sunt legate de numărul mare de angajați înlocuiți. Dat fiind experiența pe care o avem și până acum nu s-au înregistrat probleme în ceea ce privește folosirea abuzivă a um, mijloacelor pe care le are la dispoziție Comisia Electorală, ceea ce reprezenta da, o problemă până acum. Dar uh, premierul a făcut uh, abuz de poziția sa uh, din guvernământ, uh, având intervenții televizate în ziua alegerilor. Am monitorizat uh, posturile de televiziune, face parte din mandatul nostru acest lucru, am monitorizat și presa scrisă. Și pot să vă spun deja că într-o mass media dominată de interese de afaceri și cu prea puțin independență, dezbaterile naționale la televizor uh, reprezintă un efort de uh, a stabili, de a pune la punct o mass media independentă. Iar uh, grupul care era însărcinat cu, cu asigurarea unei mass media, independ, mass media independente consideră că sunt în continuare numeroase probleme. Va exista un raport în acest sens în curând. După cum știți, doar uh, șase dintre cele 29 de partide de pe, de pe listele de vot au ajuns în Parlament. Partidul Comunist uh, nu a ajuns uh, în Parlament pentru prima dată de, la, de când există alegeri în Ucraina. Repartizarea locurilor pe baza Uh, voturilor numărate în număr de 99,89% este că domnul, uh, partidul uh, domnului Poroșenco are 132 de, de locuri, a fost depășit la nivel proporțional de frontul poporului, al premierului și aceștia până la urmă au 82 de voturi. Surpriza este partidul uh, primarului Kievului. Reprezentarea femeilor. Uh, din păcate aici rezultatele sunt dezamăgitoare. 47 de femei uh, vor fi prezente în, în Parlamentul viitor față de 43 la ora actuală. aproape toate persoanele care am discutat uh, au uh, considerat că trebuie pe viitor să se facă față provocărilor economice și politice și că aceste alegeri prezintă un pas important înainte de... Și trebuie să vă spun că niciunul dintre partidele uh, din Ucraina nu au contestat rezultatul alegerilor, nici măcar perdanții mi s-a spus că se dorește punerea în aplicare a recomandărilor uh, OSCE și OTIL. În primul rând, uh, este vorba despre introducerea și, a, și aprobarea unui cod electoral consecvent. Finanțarea alegerilor este o altă chestiune care nu a fost rezolvată întru totul, iar cooperarea între OTIR și autoritățile ucrainene a fost deja demarată pentru a se pune la punct legislație în acest domeniu. Este foarte important să existe noi reguli pentru asigurarea stabilității în administrația electorală, mai ales pentru personalul electoral. Iar în cele din urmă, sper că, dat fiind rezultatele pozitive ale acestei misiuni de observare electorală, veți găsi noi interlocutori în Parlamentul ucrainean cu care să se înceapă un dialog constructiv în ceea ce privește reformele, inclusiv reformele electorale. Vă mulțumesc, domnule președinte. For this report, Mr. Plenkovic. Domnul Plenkovic. Thank you very much, President Brock. Mulțumesc, domnule Brock. În primul rând îi salut pe toți colegii care fac parte din delegația Parlamentului European pentru de relațiile cu Ucraina și care sunt prezenți astăzi la, aceste, la această sesiune comună. Salut de asemenea membrii Parlamentului European care au luat parte la misiunea de observare a Parlamentului European la alegerile anticipate din Ucraina. Și, în primul rând, mulțumim doamnei Tana de Zulueta și colegilor de la OSCE ODIR pentru munca lor, pentru că spre deosebire de eurodeputați și colegii din Parlamentul European și grupurile politice, ei au fost, sunt acolo pe termen lung, uh, acoperă procesul electoral în detaliu în ceea ce, în detaliu în ceea ce privește mass media și în special uh, numărătoarea voturilor Sunt două aspecte pe care le putem discuta astăzi în legătură cu aceste alegeri anticipate. Unele sunt procedurale. Doamna Zuleta a uh, menționat uh, că nu aradă. Are 450 de deputați, 200 250, 250 uh, aleși uh, în jurisdicții și alți peste 200 ale, aleși uh, în liste închise. Lipsesc 27 de deputați care nu au fost aleși în Crimea, Luhansk, Donetsk. Deci sunt cu 27 de deputați mai puțini dar alegerile vor fi valide pentru că, conform uh, alege, Constituției, este nevoie să existe cel puțin 300 de eurodeputați. 300 de deputați. Întregul proces trebuie să fie văzut uh, din punct de vedere al procesului electoral, care a fost conform, am fost uh, am a acționat în Kharkiv, Odessa, Cerhasien și Dnepopetrovsk și toate informațiile pe care le-am primit de la colegii care au observat alegerile au fost că alegerile au fost pașnice, corecte și că eurodeputații nu au luat notă de niciun fel de um, probleme majore. Am colaborat foarte bine cu uh, colegii de la adunarea parlamentară OSCE, uh, a Consiliului Europei. Uh, ne-am bazat pe, și pe un cerc mult mai mare de observatori care și aceștia au împărtășit mesajul critic care să fie transmis autorităților uh, ucrainene în ceea ce privește impreciziile din cadrul legislativ, pentru că s-au uh, înregistrat progrese spre, spre diferență cu alegerile prezidențiale și s-a înregistrat o apropiere de uh, standardele internaționale. Eh, participarea a fost în jur de 50%, însă mai scăzută decât cea așteptată de către majoritatea observatorilor. Cu toate acestea, un, o prezență puternică comparativ cu, mult, cu multe state europene. Eh, este important să luăm notă de faptul că alegerile care au avut loc în data de 26 octombrie fac parte dintr-un pas, dintr-un proces cu trei pași. Deci după Euromaidan, după alegerile prezidențiale din mai, această oportunitate care a fost uh, sesizată de președintele Poroșenko de a cere alegeri anticipate, de a avea un nou parlament legitim, a fost un pas foarte important. Avem acum o nouă scenă politică ce arată clar că majoritatea ucrainenilor au optat pentru Europa, pentru reforme, dar și pentru unitate și integritate teritorială. În acest sens, am văzut importanța acordului, importanța acordului de la Minsk, că s-a amânat eh, intrarea în vigoare a acordurilor, com, acordului comercial până în 2016 și de asemenea eh, înțelegerea între Naftogaz și Gazprom. Toate aceste elemente au creat o atmosferă mai pașnică, mai calmă eh, între alegerile prezidențiale și cele parlamentare, mai au murit mai mult de 3700 de persoane în Ucraina. Multe părți din teritoriu sunt inaccesibile autorităților ucrainiene și în special în întâlnirile cu președintele Proporoșenko, cu primul ministru Iațeniuc, cu președintele Radei, Turcinov, cu ministrul de externe Klimkin, uh, există două linii, uh, una uh, reformele pro-europene și, în al doilea rând, reintegrarea teritoriului. Aceste două uh, căi, în special după ratificarea simultană a acordului de uh, asociere, um, există așteptări foarte mari din partea ucrainenilor și de aceea uh, reacția Europei este foarte importantă pentru viitorul Ucrainei. Uh, câteva cuvinte despre alegerile de ieri, care sunt văzute de majoritatea dintre noi ca ilegitime, ilegale și contravenind uh, legislației ucrainiene, nu vor fi recunoscute nici de Parlamentul European, nici de majoritatea comunității internaționale, orice încercări din partea Moscovei de a le da legitimitate contravin spiritului acordului de la Minsk și subminează încercările de a găsi o soluție pașnică. La sfârșitul acestei, acestui comentariu scurt, pentru că raportul propriu-zis va fi trimis peste câteva săptămâni conform procedurii, mulțumesc colegilor de la Uh, Parlamentul European, domnul Sani, Sani, vicepreședintele delegației noastre, domnul Cernețchi, domnul Epiri, domnul de Mesmacher, domnul Van Paled, doamna Harms și domnul Mazenonis pentru cooperarea lor, precum și celorlalți colegi care au făcut parte din delegația noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să mă alătur celor menționați, menționați de către domnul Plenkovici. Aș face poate doar două observații minore uh, la ceea ce, adăugiri la ceea ce a spus deja. 1. Poate că trebuie să ne exprimăm mai hotărât uh, opinia că orientarea europeană înseamnă mai multe femei în Parlament. Al doilea lucru este că trebuie să felicităm în mod excepțional, Biroul Electoral Central Ucrainean, pentru că au avut o sarcină extrem de grea și ceea ce au, au reușit a fost uh, lăudabil. Imaginați-vă o țară în care războiul este o realitate și există foarte multe tensiuni interne. În acest caz, în mod s-a organizat, s-a organizat cooperarea uh, foarte uh, normal, în mod foarte normal cu 900 de observatori externi, lucru care ar fi putut fi o povară pentru organizatori. Mm. Atitudinea biroului electoral a fost foarte profesionistă și felicit pentru acest lucru. Aș dori să spun ceva ce domnul Plencovici nu a spus și să-l felicit pe el însuși, pe domnul Plencovici. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi și eu în limba mea maternă, olandeză. Voor, eh, voor de samenwerking tijdens onze. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Plenković eh, și tuturor colegilor pentru colaborare. În timpul misiunii noastre din Ucraina, într-adevăr, am putut vedea și fi martorii unor alegeri normale. Procedurile au fost respectate, iar marele merit al acestor alegeri uh, este faptul că Ucraina până la urmă are uh, un parlament care reflectă imaginea Ucrainei după Euromaidan și uh, fuga lui Ianucovici. Și în plus are un parlament care poate în mod legitim să uh, continue reformele începute, iar acum o poate face într-un ritm mai rapid. Acum vorbim despre o majoritate, o majoritate care dorește să reformeze țara și să aibă o societate modernă. Referitor la cele spuse de colegi, eu am fost la Odessa. Nu au existat incidente la care să fiu martor. Uh, lucrurile s-au desfășurat în mod calm. Însă, nu a existat o participare, a, uh, o participare la vot a celor uh, care sunt refugiați la nivel intern. Sunt persoane care au plecat din zona Donbass și au venit la Odessa și nu au participat la aceste uh, uh, alegeri, în ciuda faptului că li s-a facilitat înregistrarea la vot. Dar nu au participat, nu au venit la vot. Și m-aș întreba dacă oare autoritățile nu li s-au adresat suficient, nu i-au mobilizat suficient regiunile estice și este vorba de aproximativ 400.000 de persoane, 400.000 de refugiați care nu au participat la alegeri și, drept urmare, nu sunt reprezentați nici în Parlament. Apoi tinerii și uh, alegerile. Există acest sistem uh, uh, dublu și acesta este văzut în continuare în legătură cu corupție n-am, cred că tinerii mai ales nu înțeleg neapărat uh, întregul sistem și poate că există o lipsă de încredere. Sper că după reforma dreptului electoral, participarea tinerilor va fi una mai uh, puternică, pentru că și dreptul uh, electoral trebuie să fie reformat. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Est, există foarte mari îngrijorări. Au existat alegeri care, bineînțeles, nu sunt uh, legitime și nici legale, dar ne întrebăm dacă acestea nu vor fi folosite de Rusia pentru a căuta o legitimizare pentru acest conflict. Oare vor dori um, forțele proruse să ocupe noi teritorii, vor continua, ce se, ce se va întâmpla. Ar fi cel mai, foarte important să aibă loc o dezarmare și să se lucreze la nivel politic și să se depună presiune asupra Rusiei. Dacă nu se întâmplă acest lucru, lucrurile nu vor fi foarte pozitive. Și încă un element, am uh, aflat din regiunea Donetsk că au existat uh, uh, tentative de intimidare, că au existat amenințări din partea unor miliții în timpul alegerilor, la uh, numărarea voturilor, să spunem așa, au avut loc influențe. Uh, nu pot să vă spun exact cât de departe s-a mers, dar am auzit numai uh, zvonuri. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi mai sceptic decât anumiți colegi și pun accentul pe regiunea Dniepopetrovsk, care nu a fost inițial în cadrul obiectivelor pentru alegeri și s-au făcut abuzuri ale legii electorale în această regiune. În primul rând, Oamenii au fost intimidați de omniprezența cetățenilor în uniformă cu arme la secțiile de votare. Lucru care nu este compatibil cu standardele europene, însă acest lucru s-a întâmplat în repetate rânduri. De asemenea, am informații în legătură cu cumpărarea de voturi uh, prin telefoane mobile și o serie de alte falsificări. De exemplu, din secțiile de votare, protocoalele au fost trimise către centru și de la centru au fost transmise în formă diferită, într-o formă falsificată. Acest lucru nu s-a întâmplat doar o dată, am aici mai multe cazuri. semnalate de către colaboratorii mei din regiune. Așadar, am probe concludente în legătură cu aceste încălcări și de asemenea s-a utilizat violența în stradă înainte de alegeri. Incidentele au fost foarte frecvente, în special împotriva membrilor și funcționarilor din Partidul Comunist Ucrainean, dar și împotriva blocului opoziției. mai puține incidente s-au ă, înregistrat împotriva, împotriva altor partide. Așadar, trebuie să vedem, să monitorizăm situația și în viitor, de exemplu, în anumite districte, în anumite secții de votare, unde exista riscul de câștig al unor forțe non-europene, aceste secții nu s-au deschis. Vă mulțumesc. Äh, Domnul Galler. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori îi mulțumesc doamnei Sulueta și domnului Plenkovici și aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au fost la fața locului. Câteva întrebări pe scurt. În primul rând, la observatorii pe termen scurt și lung, câți participanți au fost uh, ruși și s-au comportat la fel ca toți ceilalți observatori, astfel încât să se poată spună clar că și Rusia își asumă aceste rezultate ca membru al uh, OSCE? Și o a doua întrebare, s-a vorbit despre faptul că sistemul uh, electoral nu este unul uh, foarte potrivit pentru o țară într-o astfel de tranziție. Au existat propuneri ale Comisiei de la Geneva de a Uh, schimba lucrurile. doamne de Zulueta, în recomandările dumneavoastră veți prelua aceste uh, recomandări ale Comisiei de la Geneva și veți propune un alt tip de sistem de vot pentru alegerile următoare? Acestea sunt întrebările mele. I'd like to, to um... Doamna Gomes, da, aș dori și eu să mulțumesc uh, șefilor de delegație și colegilor care au participat la această misiune. Aș dori să încurajez un raport detaliat referitor la critici și posibile reforme necesare. Știm care este procesul pe care vrem să îl vedem în Ucraina, care este direcția pe care vrem să o ia și știm că este nevoie pentru asta de foarte multe reforme. Este așadar un moment crucial în care trebuie să fim sinceri și uh, să mergem în, în detaliu referitor la recomandări. Am citit articole în mass media, conform cărora, într-adevăr, foarte puțini tineri au participat la vot și acest lucru este foarte îngrijorător. Și asta subliniază nevoia unei reforme reale, astfel încât sistemul să fie văzut ca, credib, ca fiind credibil de către tineri. Și aș dori să vă spun, domnule președinte, că vă mulțumesc pentru declarația pe care ați publicat-o referitoare la așa numitele alegeri ce au avut loc uh, duminică, pentru că uh, mai ales uh, inclusiv pozele pe care le-am văzut cu Uh, morcov și verze care le-au fost oferite uh, celor care veneau la vot sunt foarte grăitoare pentru faptul că, de fapt, aceste alegeri n-au prea fost alegeri. Domnul Van Balen. Da, și la Harkov um, alegerile au fost foarte calme, nu s-au raportat uh, probleme din partea observatorilor care au fost cu mine și nici eu nu am uh, văzut astfel de probleme. Și numărătoarea a avut loc fără nicio problemă și asta într-un mediu rusofon. Este așadar o imagine mai largă. Uh, vedem că alegerile au mers bine. Sunt de acord cu dumneavoastră și Ana, Ana Gomez că uh, alegerile din uh, Donbass uh, nu sunt legitime și că s-au încălcat, acord, încălcat acordul de la Minsk. Încă o observație, așa numita extremă dreaptă, așa numiții fasciști, nu erau de văzut și nici măcar nu au fost aleși. Mulțumesc, domnule președinte. Voi citi cu foarte mare atenție aceste rapoarte. Însă, intervenția mea va fi una care nu este de acord cu toată lumea. Vă amintesc situația. Răsturnarea guvernului, război, Pot numai să vă spun că nu îmi place să văd actori uh, străini care să intervină și să influențeze lucrurile. La alegeri uh, n-a fost o foarte mare participare, nu a fost foarte mult sprijin pentru guvern, și nu atât de mult uh, sprijin pentru forțele pro-europene, 30% din 30%. Nici nu voi intra în detalii referitoare la alegeri. Nu cred că alegerile sunt foarte utile în situații precum cea din uh, Ucraina, în care oamenii nu uh, conviețuiesc bine împreună. Deci, până la urmă, nu-mi place că acești colegi spun în continuu că este vina Rusiei. l-am ascultat pe reprezentantul Uniunii Europene, care a fost prezent mai devreme, și care spunea că prea des, că foarte des, uh, mă scuzați, autoritățile ruse sunt cooperative. Eu aș dori să se ajungă la un acord general în Ucraina, astfel încât să putem uh, apăra această țară și acest lucru se va face numai prin acord. Mulțumesc, domnul Schaffhauser. Domnule Schaffhauser, ați fost prezent duminică la alegerile ilegale și poate ne puteți spune în ce măsură oferta a fost diversă și câte partide au putut participa uh, la vot, astfel încât cetățenii să aibă într-adevăr posibilitatea de a alege. Este foarte interesant să vedem și ca persoane de dreapta din uh, Franța cum ați uh, fost prezent într-o zonă în care regimul este mai degrabă stalinist. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am fost în această regiune și m-am întors în urmă cu câteva ore uh, și am venit la Parlament. Trebuie să vă spun că consider că alegerile care au avut loc săptămâna trecută, nu cele care tocmai au, fost, tocmai au avut loc, duminică, e eh, bine, au fost, alegerile de săptămâna trecută au fost necesare, au fost um, organizate într-o situație de răsturnare a guvernului nedemocratică, unii ar vorbi chiar de lovit lovitură de stat, și trebuia să se caute legitimitatea, să se obțină o legitimitate prin alegeri. Uh, Cred că acest proces uh, a fost și este unul foarte necesar, chiar dacă uh, putem uh, discuta despre asta. Doamna Lulant dăduse deja aceste, dăduse rezultatele acestei, acestor alegeri în urmă cu o lună. Cu siguranță este foarte perspicace. Guvernul de la Kiev a căutat legitimitatea din partea alegătorilor. În Est avem o situație dramatică. Nu voi intra în detaliu referitor la tot ce s-a întâmplat în, pe, în detaliu. A avut loc o bombardare a populației civile. Am văzut uh, câteva zeci de școli uh, dărâmat, uh, distruse de bombardamente. Mi se vorbise de sute, am văzut câteva zeci, am văzut spitale uh, atacate, am văzut o voință clară de a alunga populația. Se vorbește despre aproximativ 750 de mii de persoane deplasate. Am uh, prieten la OSCE uh, și um, se vorbește despre aproximativ 10.000 de victime. Deci avem de-a face cu o populație cu care am putut vorbi și care este absolut traumatizată. Este clar că această populație este rusofonă și, într-o primă etapă, nu i-a fost recunoscută această identitate. Nu am simțit niciun fel de ură. De mai multe ori am pus această întrebare resimțiți ură față de uh, frații voștri care v-au bombardat? Mi-au spus nu, uh, avem uh, ceva împotriva politicienilor care au creat acest conflict și noi plătim pentru acest conflict între Statele Unite, spun ei, și Rusia. Totuși, uh, a avut loc acest război și trebuie să regăsim pacea și pentru a face acest lucru nu există decât o singură soluție. În Est există o putere autoproclamată care își va căuta legitimitatea pentru că nu o are. Și, pe de o parte, procesul electoral i-a permis, mai mult sau mai puțin, însă la fel de bine ca la Kiev, i-a permis așadar să regăsească o oarecare legitimitate. Cred că din acest moment nu este rezonabil să nu fie recunoscută această putere, pentru că totuși va trebui să, reneu, să ne reunim și să căutăm soluții. Va trebui să găsim uh, soluții uh, de viitor. Trebuie să căutăm cu orice preț uh, războiul, trebuie să urmărim, să, să, să cerem un masacru de populație. Mi s-a spus uh, că, au că au fost mii de camioane și, de, și că au fost tancuri venite din Rusia. Eu am fost acolo, dar n-am văzut niciunul. Poate mi-a scăpat mie, dar am făcut uh, drumul dus întors în ultimele trei zile. Deci, ce vă cer este să încercăm să căutăm dialogul este clar că aceste populații își doresc un uh, stat propriu. Uh, și eu le-am spus foarte clar, nu acesta este viitorul. Viitorul este să se regăsească unitatea țării, să se regăsească un dialog. Dar noi trebuie să contribuim la acest dialog, nu trebuie să contribuim la diabolizarea unei părți față de cealaltă. Nu mi se pare o abordare uh, rezonabilă. Cred că mai degrabă transmitem uh, un semn greșit uh, din partea Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Calniete! Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să felicit Ucraina pentru alegerile pline de succes și uh, am ascultat cu plăcere Uh, cele spuse de doamna Saluete și de către colegul Plenkovici. Uh, eu am fost în misiune acolo două săptămâni înainte de alegeri și toate semnele pe care le-am văzut atunci au fost confirmate. Forțele pro-europene au acum responsabilitatea de a duce la bun sfârșit reformele și este singura oportunitate pe care o au. Aș dori de asemenea, domnule președinte, să vă mulțumesc dumneavoastră și domnului Plencovici pentru o poziție foarte clară referitoare la alegerile din Donbass. Sunt alegeri nelegitime și aș dori să îl întreb pe antevorbitorul meu, care a fost în această regiune și care tot timpul vorbește despre dialog, care este atât de important uh, între două părți, Dialogul a fost propus de autoritățile ucrainene de mai multe ori. În primul rând la Geneva, apoi la Minsk, la acordul referitor la încetarea focului. Însă, aceste alegeri de la Donbass sunt o încălcare a acordului de la Minsk, iar faptul că Rusia recunoaște aceste alegeri este o palmă dată ordinii internaționale. Aș dori să îl întreb pe colegul meu francez, va susține oare și o autodeterminare pentru țara bascilor, pentru occitani și pentru alții, dacă aceștia ar dori uh, acest lucru? Răspundeți-mi la această întrebare. Cred că pentru dumneavoastră și partidul dumneavoastră este de neimaginat. Și pentru a încheia, aș dori să vă citez um, din partea, o, o propoziție din partea lui Kodorkovski. El scrie pe Twitter în rusă și anume, nu trebuie să discutăm despre personalități, dar este foarte interesant de ce toți fasciștii din Europa îl sprijină atât de puternic pe Putin. Domnul Schaffhauser, domnule președinte, pot răspunde? Doamna Zulueta. Uh, Filber. O să răspund la câteva dintre întrebările adresate. În ceea ce privește reprezentarea femeilor, mă bucur că este considerat un subiect important. Se fac uh, numeroase eforturi la o dire în acest sens. Femeile care am vorbit eu în Ucraina și nu numai acolo, considerau că proasta reprezentarea femeilor în Parlament este cauzată de efectul uh, banilor și a problemelor create de violență, ceea ce îngreuna participarea lor. În ceea ce privește persoanele strămutate intern și eforturile făcute pentru ajutorarea acestora, este greu de evaluat acest lucru. În observarea noastră pe termen lung am uh, observat uh, că situația era inegală. În unele regiuni s-au făcut eforturi considerabile, însă rezultatele au fost dezamăgitoare. În alte regiuni însă s-au făcut mai puține eforturi în mod obiectiv. În ceea ce privește participarea tinerilor, nu avem uh, un mecanism de evaluare a participării tinerilor, dar uh, cred că ar trebui să avem grijă când deplorăm participarea scăzută a tinerilor, fiindcă cred că se pare că au avut un rol decisiv în ceea ce privește rezultatul votului și în unele locuri participarea tinerilor a fost foarte ridicată. Nu am comentat uh, prezența la vot. Uh, aceasta este normală și um, la nivel țării întregi, dar cu diferențe mari. În Est participarea a fost mai scăzută și Probabil vârsta participanților la vot a fost mai ridicată. În ceea ce privește impactul um, militarilor, persoane în uniformă, am ținut cont de acest lucru, dat fiind de rapoartele cu privire la um, armele prezente, se pare că um, foarte mulți membri, că erau, existau membri ai unor batalioane, deci militari care uh, care erau candidate, dar în ziua alegerilor din... Dar în ziua alegerilor nu au fost semnate decât două cazuri în care militarii au avut uh, un comportament uh, negativ. Au existat câteva încercări de, de abuzuri în ceea ce privește numărarea voturilor din partea unor uh, oameni în uniformă, unor militari. Am uh, în, în raportul interimar, în primul raport interimar și în uh, concluziile finale privind privind misiunea de, de observare, am menționat cazuri de intimidare, mai ales asupra uh, unor membri ai Partidului Comunist. Blocul opoziției ne-a abordat înainte de alegeri și după aceea, ne-au vorbit despre îngrijorările lor după alegeri. Au desfășurat uh, propriul lor proces de numărare a voturilor, s-au declarat mulțumiți de rezultat și nu contestă integritatea alegerilor. I-au mulțumit observatorilor internaționali pentru atenție și pentru imparțialitate. Ceea ce este participarea celor 18 observatori din partea Federației Ruse. Ei uh, au participat în uh, echipe cu naționalitate mixtă. Aceasta este metodologia ODIR. Nu s-au raportat probleme. Majoritatea persoanelor erau observatori cu experiență iar rapoartele lor, formularele lor erau, uh, nu au fost uh, deplasate. Și se pare prin intervenția ministrului de externe rus că și Rusia acceptă rezultatele. În ceea ce privește reforma, reformele electorale și sistemul electoral OTIR, nu recomandă neapărat uh, un sistem față de altul, dar uh, Trebuie să se ia notă de faptul că în declarația noastră preliminară observăm fapt, faptul că, în ciuda faptului că se cer reforme electorale și s-au făcut promisiuni în acest sens, Parlamentul nu a, uh, a derulat aceste reforme, iar populația se aștepta la acest lucru. Noi uh, încercăm întotdeauna să integrăm opiniile Comisiei de la Veneția în rapoartele noastre și în recomandările noastre. Cred că am uh, răspuns uh, observațiilor făcute. Celor care sunt de părere că pot să le răspund, vă mulțumesc. Mulțumesc. Am uitat pe domnul Nart înainte să-i dau cuvântul domnului, domnului Plenkovici. Domnule Nart, vă rog. He escuchado con atención las palabras del vicepresidente. Mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție spusele domnului vicepreședinte și ale colegului din uh, Franța. Da, poate că au păreri diferite de majoritatea, dar este uh, bun simț. Și anume, dacă considerăm că problema din Ucraina este o problemă între Ucraina și Rusia, înseamnă că pur și simplu nu cunoști realitatea. Rusia este implicată. Da, sigur că este implicată. Dar nu vorbim aici despre agenți externi și interni, vorbim de doi agenți interni, dintre care unul se bucură de sprijinul unui agent extern și anume Rusia. Deci, eh, dacă se simplifică lucrurile așa cum s-a spus prea adesea și sunt de acord cu, cu ce s-a spus în acest sens, eh, ne îndepărtăm de, de obținerea unei soluții. Un lucru este de uh, Unitatea și, teritoriala și integritatea teritorială a Ucrainei reprezintă un drept fundamental și trebuie să fie piatra unghiulară a tuturor uh, considerațiunilor noastre în Ucraina, Moldova și alte locuri unde ne confruntăm cu probleme. Această realitate este una complexă, este vorba despre despre extinderea administrației ruse în afara, în afara granițelor sale. Trebuie așa să... Iar acesta este acordul de la Sochi pe care l-am distrus cu Kosovo, ce am făcut cu Kosovo și am deschis cutia Pandore. Încă de la început am considerat că soluția trebuie să fie ucraineană pe baza unității și integrității teritoriale. Dar dacă vom vorbi aici doar despre uh, agenții cei răi, atunci simplificăm în mod caricatural lucrurile și nu vom ajunge la nicio soluție. Bine, poate uh, criteriile noastre ne vor mulțumi, chiar dacă se bat cap în cap cu realitatea, dar, dacă, dar până la urmă realitatea are de, de suferit. Domnule Schaffhauser, doreți să mai interveniți odată. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, uh, unitatea teritorială națională este foarte importantă. Iată de ce mulțumesc colegului meu pentru cele spuse. Eu cred că nu, pot să nu poate să existe pace fără, să, fără unitate, fără să ne gândim la unitatea Ucrainei. Dar această unitate este din ce în ce mai grea în contextul în care avem impresia că, bine, nu doar impresia este realitatea, că există o agresiune profundă, iar în același timp se încearcă punerea pe picioare a unui proces electoral, acesta este respins și până la urmă nu mai există niciun element de discuție politică. Nu, să, nu intrăm într-o escala, într-o spirală care, care ne duce la ce nu ne dorim, dar ceea ce se va întâmpla, și anume o scindare. Și este vorba aici despre ce s-a, mă gândesc la ce s-a întâmplat în Kosovo. Uh, această politică a, duble, a standardelor duble este greșită. Eu sunt pentru unitatea Ucrainei, clar, ca pentru orice altă națiune, dar trebuie să spunem un lucru limpede, și anume că aceste regiuni din Est au aparținut întotdeauna dacă ne, ne aplicăm asupra istoriei Rusiei, asupra istoriei Rusiei și Stalin este cel care a modificat frontierele. Bine, acum eu nu, nu zic că frontierele stabilite de Stalin trebuie să fie bătute în cuie. Trebuie, într-adevăr, să începem un dialog adevărat, iar acest lucru nu se poate face decât dacă recunoaștem că alegerile ne sunt și ele legitime atâta timp cât se ajungem, când ajungem la masa discuțiilor. Adică asta înseamnă un proces de pace, iar acest lucru este indispensabil. Vă mulțumesc ich unserer Kollegin Doris Pack das Wort zum Schlusswort gebe. Înainte să-i dau cuvântul colegei Doris Pack la final, îi dau cuvântul domnului Plenkovici. If Doris would like to speak first, I have no problem. <laughs> Dacă dorește Doris să ia cuvântul înainte, îi dau întâietate fără probleme. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am avut um, o dezbatere foarte amănunțită și folositoare Cred că ar trebui să să subliniem și activitatea Comisiei Electorale Naționale, care a, a încercat să se asigure că persoanele din regiunile ocupate și ocupate pot face parte la vot, chiar dacă acest lucru nu s-a întâmplat așa de mult cum și-ar fi dorit toată lumea. În afară de întâlnirile avute cu interlocutorii politici, am avut discuții rodnice cu reprezentanții societății civile. Lucru foarte important uh, la începutul, care a avut un rol foarte important la începutul Euromaidanului, iar activitatea lor ar trebui să fie sprijinită prin uh, structurile și mecanismele europene. A fost limpede faptul că integritatea teritorială reprezintă o chestiune fundamentale, iar Uniunea Europeană și Parlamentul European mai ales nu ar trebui să accepte feta compliul, iar uh, noi așteptăm măsuri de la partenerii ucraineni. Este important la ora actuală să să se formeze cât mai curând guvernul Uh, și Parlamentul, fiindcă doar așa se vor putea sprijini uh, reformele europene necesare Ucrainei și pacea până la urmă. Acesta a fost principalul mesaj transmis de mm, alegerile care au avut loc acum o săptămână. Vă mulțumesc pentru această rezumare, domnule Plenkovici. Voi face și eu câteva observații. Atât Parlamentul European cât și Rada au ratificat acordul de asociere și cred că în urma alegerilor din 25 octombrie, cred că au fost. E bine, în urma acestor alegeri, guvernul uh, ucrainean și parlamentul ucrainean se bucură de suficientă legitimitate și noi trebuie să-i sprijinim pentru implementarea reformelor în ciuda poziției, situației dificile, având în vedere că există un război în țara respectivă, alegerile s-au um, desfășurat în mod calm, pozitiv și um, mult mai bine decât ne-am fi așteptat. De aceea ar trebui să continuăm astfel de procese care țin uh, de Ucraina. Sunt de părere că trebuie să continuăm și dialogul cu uh, Rusia, dar uh, alegerile care au avut loc ieri au fost o încălcare a acordului de la Minsk, în mod clar. Și, din acest punct de vedere, este un regres al acestui uh, proces. Și ar trebui să nu uităm că nu vorbim numai despre o problemă internă a Ucrainei. Măsurile din Crimea și din uh, Ucraina de Est sunt uh, direcționate și din exterior. Deci nu trebuie să adoptăm uh, formulări care ar face să credem că este vorba de o problemă internă. Așa numitele alegeri care au avut loc duminică nu au lăsat loc pentru partide alternative. Nu exista nicio posibilitate de a se exprima o uh, poziție diferită. A fost uh, un stil stalinist pur. Se creează o listă cu o singură opțiune. Unii dintre dumneavoastră cunosc uh, sistemul și cred că ar trebui să vorbim despre dreptul electoral, despre momentul alegerilor, Um, și despre faptul că, practic, acestea nu oferă legitimitate. Președintele Poroșenko a vorbit despre organizarea unor astfel de alegeri în decembrie pe baza uh, dreptului ucrainean. Acest lucru a fost refuzat în mod intenționat și cred că trebuie menționat acest uh, lucru. Și iată ce dificultăți aduce asta acum. Ar trebui să încercăm să discutăm cu Rusia, bineînțeles, dar trebuie să nu uităm că dreptul internațional a fost încălcat de către Rusia și nu de către Ucraina. Și asta trebuie să fie și baza pentru o rectificare a situației prin acordul de la Minsk. Și cred că asta ar fi baza pentru uh, politica pe care Uniunea Europeană o va avea în acest uh, domeniu. Le mulțumesc uh, tuturor celor care au participat la discuție. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre Kosovo.